Vayan tomando asiento, por favor. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Para dar inicio mm, a nuestra... Trebuie să ne începem reuniunea de astăzi. Mm, în primul rând vreau să supun atenției dumneavoastră propunerea de ordine de zi. Are cineva vreo observații? Văd că nu. Prin urmare, vom urma această ordine de zi. Avem procesele verbale de la reuniunile din 2 decembrie și dacă nimeni nu are niciun comentariu înainte de a ne încheia reuniunea noastră de mâine, vom considera că acest proces verbal este aprobat. Aș dori acum să vă anunț, să vă fac câteva comunicări înainte de a începe reuniunea de astăzi. Raportul domnului Val Nistelrooy privind Carta Verde despre politica de coeziune s-a bucura, a primit foarte multe amendamente. Prin urmare, domnul Van Nistelrooy ne cere puțin timp pentru a putea ajunge la niște compromisuri cu colegii. De aceea supunem la vot uh, acest uh, raport la următoarea noastră reuniune din luna februarie. După ce ne-am consultat cu coordonatorii de la diferitele grupuri politice, mi-am dat acordul pentru ca noi, pentru ca această comisie parlamentară să sprijine o întrebare orală cu dezbatere referitoare la planul de acțiune privind mobilitatea urbană, plan de acțiune aprobat de către Comisia Europeană și care are o întârziere în ceea ce privește punerea sa în aplicare. Astfel am organizat această dezbatere luna trecută la Strasburg și în numele nostru domnul Bopui a luat cuvântul. După cum știți, dumnealui urmărește îndeaproape acest plan de acțiune privind mobilitatea urbană. Am făcut acest lucru de altfel împreună cu Comisia pentru Transporturi. Aș vrea acum să vă supun atenției o serie de propuneri făcute de către coordonatori pentru a numi raportori. În ceea ce privește raportul privind regulamentul general de fond, grupul socialist o propune pe doamna Garcia Perez. La raportul privind reforma Fondului European de Dezvoltare Regională, grupul PPE îl propune pe domnul Angelakis. Pentru avizul pentru Comisia EMPLă privind reforma Fondului Social European, grupul socialist o propune pe doamna Madeira. Și pentru avizul destinat Comisiei ECON despre planul de recuperare propus de către Comisia Europeană, grupul socialist îl propune pe domnul Kirilov. Aș vrea să știu dacă putem ratifica aceste propuneri care vin din partea coordonatorilor sau nu. Foarte bine, atunci. Pe de altă parte, dragi colegi, aș vrea să vă spun că domnul Filip, colegul nostru, domnul Filip Petru, a fost ales membru al Parlamentului Român. Îl felicităm pentru acest lucru. Dumnealui va fi înlocuit la comisia noastră parlamentară de către domnul Alexandru Nazare. Nazare. La raportul um, de aviz pe, domnul, pe care domnul Filip l-a redactat, la care dumnealui a lucrat și pe care îl vom vota mâine, deci așa am prevăzut. Uh, după cum știți, noi nu putem să supunem în plen un raport al cărui raportor nu mai face parte din Parlamentul European. Prin urmare, vreau să îi voi cere grupului popular să ne spună dacă domnul Nazare se va ocupa de acest raport sau dacă domnul Val Nisteroi. Val, domnul Val Nisteroi a cerut cuvântul acum pentru a ne spune ce anume a hotărât grupul PPE. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, este o adevărată onoare să vedem că domnul Filip a fost ales în Senatul României. Noi vom continua munca la acest raport, așa cum am stabilit la reuniunea coordonatorilor. Foarte bine, spune domnul președinte. Luăm act de acest lucru și vom proceda astfel încât mm, vom respecta regulamentele noastre. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și aș dori să îi urez bun venit domnului Cunec, viceprim-ministru și ministru pentru dezvoltare regională din Cehia. Domnul Cunec ne va explica care sunt prioritățile președinției cehe. De asemenea, îi urez bun venit și doamnei Danuta Hübner, comisarul pentru politică regională. Dumnea ei ne va prezenta în această după-amiază ultimele propuneri din partea Comisiei Europene pentru a face față crizei economice prin care trecem. Prezentarea dumneai va avea o mare legătură cu activitatea noastră și anume utilizarea fondurilor structurale și a fondurilor de coeziune. Înainte de a începe aceste prezentări, aș vrea să vă anunț următorul lucru. Această dezbatere va fi transmisă prin uh, sistemul uh, tocmai introdus de Parlamentul European, pentru că, astfel, în direct, prin, interact, prin internet, toți cetățenii să poată avea acces la lucrările noastre. Salut uh, acest lucru pe care țin să vi-l anunț și dumneavoastră. Cred că pentru membrii comisiei noastre este un adevărat privilegiu. Suntem, practic, printre primele comisii parlamentare, dacă nu chiar prima comisie parlamentară, ale cărei activități sunt transmise prin această metodă. Metodă care are ca scop apropierea instituțiilor comunitare de către cetățenii europeni. În ceea ce privește prezența domnului viceprim-ministru și a doamnei comisar, aș vrea să vă semnalez, așa după cum v-am informat deja, că atât Comisia cât și Consiliul îi cer Parlamentului European să colaboreze pentru a adopta cât mai repede cu putință măsuri care au ca scop recuperarea economiei europene. În ceea ce privește activitatea noastră funda, uh, parlamentară, fondurile structurale și de coeziune, este important ca aceste fonduri să ajungă cât mai repede în statele membre. E nevoie de lichidități pe piață pentru ca astfel să se poată crea locuri de muncă. Coordonatorii grupurilor politice vor fi informați de către mine în această seară la o reuniune extraordinară la sfârșitul întâlnirii noastre. Deci vor fi informați în legătură cu acest obiectiv care a fost deja transmis raportorilor pe care tocmai i-am numit în urmă cu câteva minute. Obiectivul nostru este să putem vota într-o reuniune extraordinară pe 9 martie. În așa fel încât uh, biroul și președinții să poată să hotărască includerea acestui raport la sfârșitul lunii martie sau eventual uh, în aprilie. La această reuniune a coordonatorilor ne vom gândi la modul în care vom putea accelera acest proces fără să supărăm pe nimeni și fără să aducem atingere competențelor obținute de către noi în timpul procesului legislativ. Acestea fiind spuse, eventual mâine vom putea discuta din nou despre aceasta după procesul de reflexie care avea loc în seara aceasta cu coordonatorii. Aș vrea acum să, loc pe, să rog pe domnul Cunec, pe domnul viceprim-ministru, să ne prezinte prioritățile președinției cehe. Vă mulțumesc, domnule Cunec, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, doamnelor și domnilor deputați, este o adevărată onoare să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, și să vă prezint care este viziunea noastră asupra pozițiilor președinției cehe în domeniul politicii de coeziune. Am un obiectiv dublu. Pe de o parte, aș vrea să vă prezint rapid principale priorități ale președinției cehe. În continuare, aș dori să vă prezint obiectivele noastre care țin de încheierea procesului de revizuire a regulamentelor din domeniul politicii de coeziune. Republica Cehă, împreună cu Franța și cu Suedia, a pregătit un program comun de 18 luni. Pe baza acestui program am elaborat prioritățile noastre. Președinția cehă are trei priorități principale. Prima constă în a continua negocierile legate de viitorul politicii de coeziune după anul 2013. În acest sens, noi, în această privință, ne așteptăm la dezbateri intense și așteptăm, bineînțeles, cu nerăbdare contribuția Parlamentului European, contribuție pe care cu siguranță o vom examina cu mare atenție. Prin contribuția noastră dorim să contribuim în mod activ la punerea în aplicare a politicii de coeziune în perioada 2007-2013 și de asemenea dorim să contribuim la încheierea programelor din perioada 2006-2007. În acest, în acest sens aș vrea să subliniez cât de important este să avem un schimb de opinii și de experiențe, un schimb de bune practici. Uh, este important să organizăm negocieri și reuniuni pentru a avea un adevărat schimb de opinii în legătură cu simplificarea acestui proces de punere în aplicare. Cea de-a doua prioritate se referă la continuarea dezbaterii publice legate de conceptul de coeziune teritorială, dezbatere care a început deja. În acest, în acest context aș vrea să mă refer la munca realizată deja de președinția ceh, uh, franceză la Consiliu. Am vrea să menținem viu interesul existent pentru a dezbate asupra acestor concepte și pentru ca toți partenerii și instituțiile să ajungă la o înțelegere comună. În al treilea rând, următoarea prioritate se referă la continuarea agendei uh, de coeziune europeană și a cartei de la Leipzig. Ne vom pronunța asupra obiectivelor adoptate la ultima întâlnire ministerială din, care a avut loc la Marsilia. În ceea ce privește agenda teritorială și programul său de acțiune, vom continua cu toate sarcinile care îi revin țării care are președinția Uniunii Europene. Ne vom axa asupra priorității acordate relațiilor între zonele rurale și urbane. Deși nu vom avea o reuniune ministerială despre această temă a politicii urbane, în cadrul agendei noastre de lucru vom acorda un spațiu specific cartei de la Leipzig. Ne vom concentra asupra schimbului de bune practici uh, în cadrul relațiilor care țin de dezvoltarea integrală a orașelor. Printre aceste priorități, cu aceste, prin aceste priorități vom uh, alcătui, vom organiza o serie de acțiuni oficiale și neoficiale. Mă voi referi, de exemplu, la reuniunea informală din 23-24 aprilie de la Marianske Lasne. Am primit deja o confirmare din partea doamnei comisar Danuta Hubner, Dumnezeu va fi prezentă la această reuniune în ambele zile și ne va prezenta prioritățile comisiei și ne va prezenta concluziile de pe urma consultărilor publice organizate cu privire la Cartea Verde. De asemenea, vom organiza o conferință privind viitorul politicii de coeziune teritorială, organizată pe 26-27 martie la Praga. Pe lângă aceste acțiuni, diferitele acțiuni vor uh, instituții vor organiza, de exemplu, un summit european al orașelor, care va avea loc la Praga la începutul lunii martie. De asemenea, vor fi organizate zilele europene ale orașelor în luna februarie. Aș vrea acum să mă refer la activitatea legislativă din timpul președinției cehe. Criza economică și financiară prin care trecem necesită o serie de propuneri legislative din partea noastră. De aceea, președinția noastră va face tot posibilul pentru a ajunge rapid la niște acorduri, asumându-ne, bineînțeles, responsabilitatea și sunt sigur că Parlamentul ne va susține. Cu toții suntem conștienți că cetățenii nu ar înțelege niște întârzieri nejustificate din partea noastră. În noiembrie anul trecut, în cadrul planului de reactivare economică, Comisia a venit cu trei propuneri legislative care sunt considerate ca făcând parte dintr-un pachet. Consiliul a abordat aceste măsuri ca fiind un pachet. Obiectivul acestor propuneri constă în a simplifica dispozițiile existente privind măsurile structurale și regulamentele din domeniu și constă în accelerarea execuției programelor structurale. Prin aceste măsuri dorim să se execute mai bine și mai repede ajutoarele care țin de fondurile europene, care vin de la fondurile europene. Summitul din 11-12 decembrie 2008 a, a avut niște concluzii clare. Parlamentul European este îndemnat, de asemenea Comisia și Consiliul sunt îndemnate să adopte deciziile necesare cât mai repede cu putință. Și mă refer la cadrul de reglementare. Bineînțeles, perspectivele financiare trebuie respectate și trebuie respectate prevederile din acordul interinstituțional în conformitate cu un calendar cât mai uh, rapid cu putință. Consiliul a reacționat uh, rapid la această cerere exprimată la summit și a, și-a limitat intervențiile la un grad uh, minim, deși unele state membre erau de o altă părere. În încheiere ar vrea să mă refer la modificările prezentate de comisie. Aș putea să vă spun că, în primul rând, Consiliul ar fi dispus să accepte modificarea regulamentului Parlamentului European și a Consiliului privind fondul social și privind extinderea tipului de costuri eligibile din aceste fonduri, așa cum a propus uh, Comisia. Aș vrea să vă spun că un text revizuit nu a fost elaborat de către Consiliu diferit de cel prezentat de către Comisie și sper că astfel vom răspunde și cererilor uh, exprimate de Parlament. În al doilea rând, Consiliul este gata să negocieze cu Parlamentul pentru a obține un acord rapid la pachetul privind Fondul European de Dezvoltare Regională și în ceea ce privește adaptarea investițiilor pentru o mai mare eficiență energetică și pentru energiile regenerabile în contextul renovării de clădiri. Suntem de acord cu Comisia aceste investiții pentru a crește eficiența energetică și folosirea de energii regenerabile, deci aceste investiții sunt justificate, mai ales în situația actuală când avem probleme cu aprovizionarea de gaz. Acum e important să se facă investiții pentru a îmbunătăți izolarea clădirilor și pentru a economisi energie. Aș vrea să vă spun că majoritatea țărilor sunt de acord cu aceste investiții asupra locuințelor, așa cum propune Comisia, deși unele state membre nu sunt de acord sau nu sprijină adaptarea locuințelor din uh, fondurile structurale. Drept compromis s-a introdus un prag de 4% din costul uh, întreg al sumelor folosite de la FEDER. Aș vrea să vă spun de ce Consiliul a introdus conceptul de locuințe cu venituri scăzute pentru a obține acest sprijin din coeziunea socială. După cum știți cu siguranță, la scală europeană nu avem o definiție clară a conceptului de locuință socială. Și deoarece există diferențe în statele, între statele membre, s-a propus o definiție care să adapteze regulile primind această definiție, să statele membre trebuie să se ocupe de acest lucru. În al treilea rând, președinția este conștientă de existența raportului prezentat de Parlamentul European și țin astfel să-i mulțumesc domnului Andrei pentru acest uh, raport aprobat în primăvara anului 2007. Pe lângă aceasta, sunt ferm convins că din partea Consiliului va exista înțelegere pentru ampliarea fondurilor comunitare care au ca scop uh, adaptarea parcului de clădiri. De asemenea, trebuie să avem în vedere prevederile diferite existente la instituții. De exemplu, la summitul regiunilor europene și așa cum a spus și Comisia, Aș vrea să mă refer la regulamentul legat de Fondul Social European și la prevederile privind uh, plățile individuale. Aici vom aplica o abordare retroactivă începând cu 1 august 2006. De asemenea, aș vrea să vă spun că, în mod oficial, Consiliul a cerut aprobarea de către Parlamentul European a modificării anumitor prevederi care țin de financiară a FEDER și a Fondului de Coeziune și a Fondului Social European. Consiliul poate accepta anumite modificări propuse de comisie, sunt chestiuni de natură tehnică pe care le știm, însă aș vrea să mă refer la aspectul principal și anume la faptul că plățile de garanție vor crește și se vor introduce garanții noi în 2009 pentru noile state membre. Nivelul va crește de la 2 la 4% în noile state membre, iar în celelalte țări, în fostele state membre, se introduc noi plăți, o nouă plată care nu exista de 2,6% de ajutoare din partea UE pentru anumite programe cooperative concrete. Aceste plăți vor fi puse la dispoziție cât mai repede pentru a putea asigura lansarea noilor proiecte. De asemenea, o adoptare rapidă a acestor noi regulamente le va permite statelor membre să accelereze plățile și să implementeze programele din politica de coeziune. Sunt convins că Parlamentul împărtășește dorințele Comisiei și Consiliului cu privire la acest regulament și sunt convins că negocierile se vor desfășura în repede. Acordul cu Parlamentul este prioritatea principală a președinției noastre în domeniul legislativ. Aș vrea acum să îi mulțumesc personal președinției franceze, care a avut foarte mult succes, mai ales în ceea ce privește conținuturile și perioadele legate de dezbatere privind uh, textele de compromis la Consiliu. Aș vrea de asemenea să mă refer la ajutorul primit din partea Comisiei. Avem un obiectiv comun și anume să ajungem la un acord rapid asupra acestor trei propuneri. Sunt sigur că din partea Comisiei ne vom bucura de sprijin pentru a obține toate aceste rezultate cât mai repede cu putință. Aș vrea acum să văd care vor fi opiniile Parlamentului în ceea ce privește aceste propuneri legislative. Președinția cehă speră că toate acestea să se facă cât mai repede cu putință pentru a putea adopta aceste regulamente fără nicio întârziere. Președinția cehă împreună cu Comisia Europeană este pregătită pentru a examina eventualele propuneri din partea Parlamentului. În încheiere vreau să mă refer la o altă chestiune. Cu toții știți probabil că eu dintr-o decizie personală voi părăsi guvernul ceh și aș vrea să vă asigur de faptul că agenda noastră politică va continua. Domnul Cyril Svoboda care acum este ministru al cabinetului nostru, va prelua ștacheta și eu l-am propus uh, ca succesor pentru a asigura reușita președinției cehe. Deci nu cred că această schimbare din guvernul ceh va avea un efect negativ asupra muncii noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Suntem cu toții convinși că aveți dreptate. Îi uh, voi da cuvântul acum doamnei comisar, doamnei Humner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, uh, stimați uh, de eurodeputați, membrii acestei comisii, domnilor și domnilor. Este o mare plăcere pentru mine să vă reîntâlnesc după la după reuniunea noastră din decembrie și vreau să încep prin a vă ura un an prosper și plin de succese și vreau să mulțumesc, domnule vicepreședinte Ciunec, pentru prezentarea dumneavoastră, dar de asemenea și pentru angajamentul președinției cehe de a merge mai departe uh, cu în domenii foarte importante ale acestei politici și pentru angajamentul față de negocierea amendamentelor la aceste regulamente privind politica de coeziune. Aș dori de asemenea să utilizez această ocazie pentru a împărtăși cu dumneavoastră, pe scurt, informațiile privind niște chestiuni importante care sunt acum pe agenda Comisiei în ceea ce privește politica de coeziune, incluzând amendamentele la regulament. După cum vă puteți da seama, suntem acum în procesul de lansare a noi perioade financiare 2007-2013. Acum suntem de asemenea în procesul de adoptare a evaluărilor de conformitate care sunt uh, o parte nouă importantă a procesului de gestionare a politicii de coeziune. Am primit până acum două treimi pentru, din uh, numărul total de uh, evaluări de conformitate, care acoperă mai mult sau mai puțin 80% din uh, toate alocările. Și sper că până în vară să avem toate elementele uh, din toate, care să funcționeze foarte bine în toate statele membre. Acum, uh, statele membre uh, Uh, există, uh, în statele membre există multe cereri de proiecte și am insistat în reuniunile noastre să existe o calitate foarte bună a proiectelor, ceea ce sigur că necesită o gestionare financiară, iar această evaluare a conformității este un uh, instrument nou care ne dă mai multă siguranță cu privire la gestiunea financiară a fondurilor în general. Uh, de asemenea, după cum știți, uh, suntem în procesul de a, a finaliza punerea în aplicare a planului de acțiune pe care l-a adoptat Comisia anul trecut în contextul procesului de descărcare de gestiune. Mâine, în Comisia pentru Control Bugetar, uh, vom discuta descărcarea de gestiune pentru 2007. În ceea ce privește absorpția fondurilor pe parcursul anului trecut. La sfârșitul, la sfârșitul lunii voi putea să vă furnizez uh, informații mai concrete, mai detaliate privind absorpția fondurilor. După cum sunt lucrurile astăzi, uh, media este de uh, puțin mai mult de 9% pentru toate fondurile structurale în toate statele membre. Mai mult sau mai puțin jumate din toate statele membre au ajuns la 95% a cheltuielilor până la sfârșitul anului și acum, în contextul extinderii perioadei de eligibilitate, um, nu vedem niciun fel de amenințare majoră la adresa absorției pline a fondurilor în toate statele membre, mai mult sau mai puțin. De asemenea, după cum știți, acum uh, noi uh, punem bazele pentru viitorul, uh, viitoarea politică de coeziune, cea de după 2013, în acest an vom elabora de asemenea rezultatele, vom publica rezultatele evaluării uh, programelor din uh, perioada trecută până în 2006 uh, și le vom folosi în discuțiile pentru viitor pentru că vom putea să tragem concluzii din modul în care s-a pus în aplicare politica până acum, atunci când pregătim politica pentru viitor. Ce ne ajută de asemenea pentru, la discutarea politicii viitoare este uh, un raport uh, publicat de DigiRegio uh, care este un document care analizează impactul uh, provocărilor majore um, în jurul anului 2020 pentru regiunile Europei, arătând problemele cu privire la schimbările climatice, la schimbările demografice, presiunile exercitate de globalizare, securitate energetică, astfel încât să putem să înțelegem mai bine care sunt direcțiile care ar trebui tratate în mod prioritar în politica pe care vom elabora. De asemenea, uh, ne apropiem de finalizarea raportului experților independenți, care va fi finalizat până la sfârșitul lui martie uh, acest an, privind politica de până acum. Sper că în aprilie voi putea să uh, public documentul de orientare cu privire la potențialele direcții viitoare ale politicii europene de coeziune, pe care vom putea să le discutăm la acel moment în cadrul reuniunii um, Uh, ministeriale de la sfârșitul lui aprilie. După cum știți, suntem în procesul de consultare publică privind uh, uh, Cartea Verde, privind coeziunea teritorială. La sfârșitul lui februarie se va încheia acest proces și uh, vom avea deja uh, primele uh, informații cu privire la această consultare și voi putea să vi le prezint la summitul regiunilor și orașelor organizat de Comisia, Comisia pentru Dezvoltare, Comitetul Regiunilor la Praga. De asemenea, în iunie vom avea o sinteză uh, de plină privind dezbaterea uh, asupra politicii de coeziune teritorială, dar mare parte a raportului va fi davodată acest an creativității și inovării la nivel regional, pentru că ne aflăm în anul european al creativității și inovării. De asemenea, suntem recunoscători președinției cehe pentru angajamentul exprimat uh, discuției cu privire la dimensiunea urbană și cea rurală a acțiunilor structurale de la nivel european și sper că vom avea o dezbatere uh, utilă în conferința de la Praga. Președinția cehă uh, s-a angajat uh, pentru punerea în aplicare a primului program de acțiune privind agenda teritorială și această chestiune este uh, pe o poziție um, prioritară pe această agendă. Vreau să vă asigur de asemenea că președinția cehă va uh, finaliza noua abordare um, a acestei politici de coeziune teritorială, strategia Uh, de la Marea Baltică, care va fi uh, prezentată sub formă de comunicare probabil la sfârșitul uh, mai și apoi va fi prezentată Consiliului. Sper că voi avea ocazia să vin în comisia dumneavoastră și cu acest raport. Este vorba de un element nou în politica noastră care se focalizează pe programe transnaționale pe baza uh, unor macro-regiuni identificate care au uh, aceeași identitate, au uh, elemente comune de istorie și probleme comune. Uh, sunt regiuni localizate de asemenea de lungul Dunării, în bazinul Dunării um, și vom avea un raport asupra acestor regiuni pentru a le utiliza în construcția viitoare a politicilor de uh, coeziune teritorială. De asemenea, uh, vrem de asemenea să ne intensificăm lucrările asupra regiunilor uh, uh, marginale. După cum știți, am uh, decis anul trecut să ne schimbăm strategia cu privire la aceste regiuni, să punem accentul nu numai pe handicapurile acestora, ci să punem uh, accentul asupra uh, activelor asupra punctelor forte ale acestor regiuni. Până la sfârșitul anului vom uh, pregăti forumul privind regiunile um, marginale și poate că dumneavoastră, nu știu dacă v-am mai spus acest lucru, o altă parte a programului nostru de lucru pentru acest an este comunicarea uh, de evaluare a primilor cinci ani ale Fondului de Solidaritate în contextul uh, în care vizăm noi îmbunătățirea acestui instrument. Și acum în ceea ce privește planul european de redresare economică adoptat de comisie pe 26 noiembrie, vreau să vă spun următoarele. Am convenit că vom utiliza toate posibilitățile pentru ca politica de coeziune să funcționeze în teritoriu în pofida crizei, să ajute um, comunitățile, um, municipalitățile să investească în resurse, să investească din resursele uh, politicii de coeziune, astfel încât uh, aceste, toate regiunile să reușească să iasă din criza economică. Și toți colegii din uh, Uh, DG Regio în uh, unitățile geografice conlucrează foarte îndeaproape, într-un dialog foarte strâns cu toate autoritățile locale pentru a identifica um, posibilitățile care pot fi exploatate în fiecare program individual uh, pentru a se uh, împlini nevoile de investiție, astfel încât investiția se facă mai repede, pentru că în cadrul legal actual există deja o flexibilitate pe care putem să o folosim mai eficient, uh, fără să așteptăm uh, modificarea regulamentului, în timp ce așteptăm modificarea regulamentului. De exemplu, se, pot mo- se poate modula rata contribuției europene la proiecte, uh, pornind uh, de la, de exemplu, de la prima fază a proiectelor uh, se pot acoperi în, mă, în uh, măsură de 100% um, cheltuielile care sunt planificate pentru întreaga uh, perioada proiectului. Și există și multe alte posibilități în legislația actuală. Ce e important astăzi este, după cum a spus și domnul uh, viceprim-ministru, uh, este să ne mișcăm înainte cât de repede putem în cadrul cooperării între cele trei instituții, să conlucrăm cât de repede posibil și să um, avem uh, pe, pe masă amendamentele. Am să vă prezint imediat decizia Comisiei de pe 2 decembrie, amendamentele care au fost propuse la acest regulament. De asemenea, am uh, discutat cu raportorii la Strasburg săptămâna trecută uh, Uh, și cu comisarul Spidla și cu președinția cehă și domnul ministru Ciunec tocmai a prezentat uh, într-o manieră mai detaliată compromisul la care s-a ajuns în uh, cadrul Consiliului, pentru că Consiliul, poate n-ar trebui să spun acest lucru, dar spre surpriza noastră plăcută, Consiliul s-a mișcat foarte repede și a integrat uh, și-a asumat această nouă sarcină, a muncit foarte serios în uh, decembrie și suntem recunoscători că s-au stabilit uh, punctele atât de repede astfel încât să putem să colaborăm și să vedem cum toate aceste modificări legislative pot fi introduse în regulament pentru a avea un flux de monetar cât de repede pe teren, acolo unde este nevoie de el, și pentru ca sarcina administrativă să fie redusă și, de asemenea, pentru ca uh, IMM-urile să aibă acces cât mai repede posibil și cât mai ușor posibil, uh, respectând normele bugetare, să aibă acces la uh, finanțarea necesară investițiilor. De aceea am propus toate aceste modificări care au fost uh, prezentate de către mine în decembrie și acum de către uh, prim-ministrul Ciunec. Sigur că ele au valori diferite și um, au diferite semnificații pentru beneficiarii individuali ai uh, politicii europene. Um, Sigur că plățile suplimentare, avansurile suplimentare vor fi foarte importante și dacă statele membre oferă posibilitatea de a um, partaja aceste plăți cu beneficiarii, cu cei care pun în aplicare proiectele majore și cu IMM-urile pentru a-i ajuta pe aceștia în problemele lor de lichiditate. De asemenea, colaborăm cu statele membre pentru a le pregăti să utilizeze um, aceste amendamente propuse. Deja au avut loc niște reuniuni uh, și statele membre au, avut, au venit cu propunerile lor. Este un lucru să lucrăm la nivel instituțional aici, să avem prevederile adoptate, dar e altceva să ne asigurăm că statele membre uh, odată ce le sunt oferite aceste posibilități noi, ele într-adevăr uh, profită de acestea și le utilizează pe deplin. Din toate discuțiile pe care le-am purtat în regiunile pe care le-am vizitat, și am vizitat uh, cinci regiuni recent, am văzut că sunt niște așteptări uh, uriașe și niște nevoi uriașe și un răspuns foarte pozitiv la propunerile venite de la Bruxelles. De asemenea, aș dori să subliniez faptul că ne bazăm foarte mult pe susținerea dumneavoastră, pe sprijinul dumneavoastră, pe, contăm pe cooperația, cooperarea foarte constructivă cu dumneavoastră și sper că, date fiind toate posibilitățile care au fost menționate și de Radio Galeote la uh, începutul anului, sper că până la sfârșitul primului trimestru um, vom avea aceste modificări legislative adoptate. Dați-mi voie să profit de această ocazie să vă mulțumesc, să mulțumesc și președinției franceze pentru că a adoptat foarte rapid modificarea articolului 55, care, după cum văd, a fost deja uh, foarte mult utilizat la nivel regional și a fost uh, salutat de către beneficiari. Uh, Ah, primul pas pe care l-am făcut, așa a fost primul pas pe care l-am făcut eh, pentru simplificare. Acum avem eh, propuneri legislative prezente, dar de asemenea am stabilit și un grup de lucru între serviciile Comisiei și statele membre, reprezentante statelor membre, care acum eh, lucrează pentru noi simplificare politicii cu accent pe partea de control și de audit în această zonă a simplificării. Uh, De asemenea, am convenit cu prim-ministrul uh, Ciunec că vom prezenta la sfârșitul lui mai la uh, reuniunea COCOV și mă bucur că, și am spus și raportorul acest lucru, că vom avea deja o prezentare a primelor rezultatele acestui grup de lucru în Comisia Regii, dacă dumneavoastră sunteți interesați de aceste lucruri. Există foarte multe lucruri care trebuie discutate cu dumneavoastră pe care aș dori să le împărtășesc, dar cred că este important acum să ne concentrăm energia asupra finalizării acestor amendamente. Cred că este un uh, aspect care este uh, important și așteptat de către toate instituțiile și sper că vom reuși să finalizăm uh, foarte repede această chestiune. Dacă aveți nevoie orice alte informații suplimentare, suntem pregătiți să vă ajutăm uh, pentru ca să înțelegeți pe deplin iten, intenția acestor amendamente. Deci orice fel de ajutor aveți nevoie dacă uh, faceți uh, vizite în regiune sau dacă dumneavoastră de acasă vi se cer informații, eu sunt, uh, mă bucur să pot să vă ajut cu aceste informații. Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Am prevăzut o dezbatere de 35 de minute până la ora 4 și jumătate. Prin urmare, deoarece am primit mai multe cereri de luare a cuvântului, vă voi cere să faceți observații succinte și concise. De asemenea, același lucru se aplică și întrebărilor dumneavoastră, pentru că astfel cât mai mulți dintre noi să poată să ia cuvântul. Vă propun să le dăm cuvântul întâi coordonatorilor grupurilor politice, după care cinci persoane au cerut să ia cuvântul. V-aș ruga să încheiem lista de vorbitori cu aceste cereri și să procedăm în funcție de această listă stabilită. Domnul Valnistero este primul coordonatorul grupului PP. Aveți cuvântul, domnule Van uh, Well, um, eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Și pentru Parlamentul European acest eh, an este foarte intens pentru că ne pregătim, pregătim foarte multe întâlniri cu cetățenii și sperăm să ne bazăm și ne bazăm pe sprijinul cetățenilor Sperăm ca realizările Europei să fie mai bine cunoscute pe teren, pentru că noi trebuie, mai avem câteva luni la dispoziție pentru a face lucrurile cum trebuie și aș dori să, să și aș dori ca Consiliul și Comisia să ne dea mai multe informații. Doamna Hübner a vorbit despre planul de redresare economică, despre uh, Uh, influxul financiar, uh, dar a vorbit și despre o simplificare. Într-adevăr, uh, la ceea ce am văzut la ora actuală um, ne face să credem că e nevoie de mai mult. S-a vorbit despre o simplificare sistematică, deci, înainte de alegeri, s-ar putea să fie prezentată această chestiune mai pe larg. Întrebarea este dacă este nevoie de o nouă adaptare legislativă în acest sens, înainte de finalul acestei perioade fiindcă în ceea ce ne privește suntem într totul pentru, fiindcă așa cum am văzut, putem să aducem diverse modificări într-un timp scurt, ceea ce este de apreciat. Poate că astfel dăm mai mult uh, timp la dispoziție comisiei pentru a desăvârși acest proiect. Ați vorbit, uh, v-ați referit la situația um, specifică mm, pe care a crizei financiare și contribuțiile noastre de la fondul regional din diverse domenii politice este o situație excepțională care necesită intervenții excepționale. Nu este o chestiune de ordinea zilei, este o chestiune extraordinară, astfel încât trebuie să reacționăm în consecință. Și rapid, bineînțeles, dumneavoastră, bineînțeles, ați cerut acest lucru, însă până atunci haideți să vedem care sunt propunerile și să le analizăm. Acesta este rolul Parlamentului European până la urmă și trebuie să ne asumăm uh, rolul nostru în codecizie și să încercăm să menținem ritmul, pentru că lucrurile și aici trebuie să fie finalizate înainte de alegeri, se vorba de sfârșitul lui martie, începutul lunii aprilie. Sunt în... și mă întreb Uh, când pot în... sunt întrebat când pot începe investițiile. Toate acestea sunt foarte importante pentru cetățenii care își dau seama astfel că Europa este alături de uh, ei și că se creează locuri de muncă și creștere economică. S-a vorbit și despre solidaritate, dar nu s-a insistat pe acest lucru. Aș dori să revenim la această chestiune a solidarității. Recent am discutat cu dumneavoastră, doamnă comisar. Vreau să vă întreb uh, la ce ne putem aștepta în ceea ce privește Fondul de Solidaritate European. Iar uh, o întrebare pentru președinția cehă în acest calendar, uh, în această agendă, vedem unele subiecte prezentate de domnul prim-ministru. E vorba de politica rurală, politica urbană, toate acestea sunt foarte importante, dar nu trebuie să existe neînțelegeri în ceea ce privește politica de coeziune teritorială în, în dezbaterile viitoare, căci pentru Parlament acest uh, subiect este crucial și trebuie să vedem uh, aici că avem nevoie de modificări ale conținutului de după 2013. Aș vrea ca domnul viceprim-ministru să ne spună cum vede domnia sa lucrurile în acest context și să nu uităm că uh, activitatea Parlamentului în acest domeniu se termină în luna martie, pe 26 vom avea o reuniune în acest sens și uh, poate Comisia ar putea să dea un stimulant înainte de Cartea Verde. Cartea Verde este binevenită, binevenită, dar ar trebui să se transforme în Cartea Albă pentru a avea sentimentul că într-adevăr am făcut ceva. Aș dori să ne dați mai multe detalii. Doamna Clery are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu o să încerc să fiu subcintă, dacă se poate. Am două întrebări. E adevărat uh, că nu poți să planifici crizele. Nu ar fi bine deloc dacă nu am planifica crizele. Până la urmă e vorba de planificarea uh, reacției de răspuns la crize, ceea ce Comisia a făcut foarte bine. Și uh, s-a obținut și un compromis între Comisie și Consiliu. Și ne-am discutat această chestiune în grupul nostru și o vom discuta și în cadrul Comisiei. Noi facem, vrem să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că calendarul acestui program este menținut și uh, că ne vom respecta termenele, dar am o întrebare. După cum bine știți, ne bucurăm de sprijin pentru programul locuințelor sociale. În momentul în care am avut regulamentul în 2004, acest subiect a fost foarte controversat, dar am ajuns la un acord cu statele membre implicate. Acest regulament a, a a fost extins la 27 de state membre. Vreau să vă întreb dacă lucrurile vor rămâne neschimbate uh, de acum încolo pentru, sau dacă este vorba de o excepție în contextul crizei economice și financiare. Dacă lucrurile vor rămâne neschimbate, mi se pare o atitudine greșită pentru că ar părea că nu am avut destul timp la dispoziție să discutăm ceea ce uh, trebuie făcut, că am avut un calendar prea restrâns. Ceea ce mă duce la o altă întrebare și anume, faptul că există un procentaj de implicare a statelor membre, dar uh, nu așa am planificat noi. Din câte înțeleg eu, nu mai avem fonduri suplimentare, astfel încât vreau să vă întreb cum va fi finanțat acest proiect, pentru că dacă, dacă instituțiile ajung la un acord rapid, dar durează ani de zile ca acesta să se pune în aplicare în statele membre, iată, aceasta este situația, pentru că uh, Uh, până la urmă, acțiunile noastre au fost limitate. Care este starea de fapt la ora actuală și cum se pune în aplicare acest program? Domnule Ciunec, ați vorbit despre viitorul uh, politicii de coeziune ca fiind uh, o prioritate pentru președinția cehă. Care sunt ideile dumneavoastră în acest sens? Care vor fi acțiunile întreprinse în prima jumătate a anului și în ce măsură poate participa Parlamentul European la aceste acțiuni? Ați spus că va, exist, că va avea loc în aprilie o conferință privind această temă. Toate, bine și, toate bune și frumoase pentru Consiliu, dar nu și pentru Parlament, pentru că noi până atunci ne vom fi terminat mandatul. Astfel încât aș dori să spuneți cum percepeți acest calendar de timp și cum veți implica uh, Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Băpui, coordonator din partea grupului liberalilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să pun, să ridic trei chestiuni. În primul rând, doamna comisar, ați vorbit uh, despre proiecte de uh, proiecte pentru regiunile ultraperiferice. Cred că este uh, destul de ușor de făcut. Aș vrea să se accentueze bogăția pe care o reprezintă aceste teritorii pentru Europa. Pentru că adesea sunt zugrăvite ca fiind teritorii care au nevoie de finanțarea europeană, bineînțeles, și nu se subliniază destul bogăția uh, faunei și florei acestor insule acestor teritorii îndepărtate și importanța geostrategică la nivel mondial, mai ales în perioadele de criză și de tensiuni. Astfel încât ar fi uh, venit să nu prezentăm aceste regiuni ultraperiferice ca fiind pur și simplu ă, teritorii care absorb fonduri europene, ci să se pună în evidență și bogăția pe care o reprezintă pentru ă, noi aceste teritorii. În al doilea rând, ă, și am vorbit vinerea trecută, domnule viceprim-ministru, în, în Cehia, la reuniunea biroului Comitetului Regiunilor, S-a vorbit uh, despre relația între zona rurală și zona urbană, care va da naștere unei dezbateri mai ample. Aici trebuie să se pună în evidență faptul că nu este vorba de o o ceartă, un conflict între zona urbană și rurală, între uh, autoritățile locale, regionale și naționale, ci uh, dorim să accentuăm modul în care cetățenii în uh, domeniul social, uh, transport și locuri de muncă uh, pot funcționa în aceste teritorii, fie că este vorba de teritorii urbane sau rurale, pentru că aceste teritorii sunt legate deci nu dorim un raport care să pună în opoziție aceste zone sau diversele niveluri de uh, autoritate politică, ci dorim să vedem cum putem înlesni viața cetățenilor. O altă chestiune importantă pentru mine în viitorul apropiat va fi acest plan de redresare economică, faimosul plan de redresare economică. Dați-mi voie. Uh, în acest domeniu se va vorbi despre mobilitatea urbană și vreau să fac așa aici legătura pentru că vom încerca să găsim soluții în cadrul FSE și în cadrul FEDER pentru că, domnule comisar, dumneavoastră nu aveți nicio vină, dar uh, Eh, la Strasburg m-am adresat comisiei spunând că regret că în ceea ce privește mobilitatea europeană există un, acest blocaj din partea comisiei ceea ce privește planul de acțiune. Noi dorim ca planul de redresare economică în săptămânile și lunile viitoare să fie un eh, punct eh, principal, iar mobilitatea urbană este un subiect foarte important în ceea ce privește poluarea, de pildă, și vom putea uh, cheltui fonduri pentru a îmbunătăți situația energetică a locuințelor, dar nu facem nimic uh, chiar dacă ne confruntăm cu aceeași problemă în ceea ce privește mobilitatea urbană. O a doua chestiune uh, e vorba de plățile anticipate. S-a vorbit despre acest lucru acum. Dacă este vorba de plăți uh, anticipate, așa cum a zis domnul Van pentru crearea de locuri de muncă, bineînțeles că Parlamentul este pentru această formulă, dar dacă este vorba Uh, de facilități pentru statele membre, atunci nu suntem de acord. Ceea ce mă aduce la a treia chestiune ceea ce privește planul de redresare economică. Uh, ora actuală ne îndreptăm către un acord între Comisie, Consiliu, s-a întâmplat deja acest lucru și antevorbitorii mei uh, v-au spus că majoritatea europarlamentarilor vor încerca să fie alături de dumneavoastră. Însă am uitat un al patrulea partener. Este vorba de statele membre, fiecare stat membru. Iar dumneavoastră, domnul comisar, ne-ați spus că câteva state membre s-au pus deja în mișcare. Suntem foarte uh, bucuroși, dar noi, la Parlamentul European, am dorit că dacă adoptăm acest text în martie, uh, toate Uh, statele membre, cele 27, să vă dea certitudini în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui proiect. Uh, domnul președinte, uh, mi-a atras atenția asupra timpului, nu vă voi da exemple, dar avem foarte multe exemple care ne arată că în anumite state membre nu va exista o aplicare de urgență. Eu ce aș fi dorit și vă, și vă propun în cadrul raportului care va fi votat, uh, aș dori ca statele membre să fie trase la răspundere ca în octombrie sau decembrie să nu ne spună că uh, Bruxelles este de vine și să se pună în aceeași oală Comisia, Consiliul și uh, Parlamentul. Deci trebuie ca statele membre să-și asume aceste responsabilități. Mulțumesc, doamna Kallenbach are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare foarte rău că nu am putut fi prezentă de la începutul acestei ședințe pentru că avionul meu a întârziat foarte, foarte mult astăzi, neobișnuit de mult și... Însă, um, doamna Hübner, dumneavoastră ați vorbit despre fluxul monetar și necesitatea acesteia cât mai repede cu putință. Însă, nu de mult, noi n am plâns despre finanțarea pentru următoarea perioadă uh, de până în 2013 și pentru finanțarea insuficientă. Iată de ce nu știu cum vom putea pune în aplicare acest lucru, doamnă. S-a făcut uh, mai devreme referire la programul de funcționare care a fost confirmat anul trecut și care începe să fie pus în, a început să fie pus în aplicare de curând. Ați spus că ați vizitat cinci regiuni. Conform informațiilor de care dispun eu, avem 260 de regiuni. E oare de ajuns să vizitez cinci regiuni și să concluzionez că statele membre sunt pregătite? pentru anumite uh, proiecte rutiere au fost readuse în discuție, cum ar fi unele în Germania, și aș dori să îmi um, dați mai multe explicații despre acestea. Vom resimți oare efectele pe termen scurt? Mai ales când vine vorba de protejarea mediului. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Bopui în acest sens, fiindcă e vorba și de proiecte cum ar fi proiectele de mobilitate urbană. Sunt acestea compatibile? Oare? Iar în ultimul rând, Comisia este gata să redeschidă programele de funcționare? Poate am înțeles eu greșit, însă, teoretic, acum trebuie să confirmați noile programe de funcționare. Iar dacă acestea uh, vor fi puse în aplicare pe termen scurt, nu știu dacă acest lucru este fezabil cu nivelul de personal de care dispuneți la ora actuală. Ultima persoană care ia cuvântul în această rundă de discuții, doamna Boboșicova. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Apreciez faptul că ați dat dovadă de flexibilitate în ceea ce privește răspunsul la actuala criză economică. Și recunosc flexibilitatea măsurilor luate de Consiliu și Comisie. Și mă alătur antevorbitorilor mei care au întrebat uh, despre viitorul mai îndepărtat. Care credeți că va fi forma politicii de coeziune după 2000, după anul 2013. Vă mulțumesc că îi voi da cuvântul în primul rând uh, domnului viceprim-ministru Ciunec. vteřinu mi se musí, já se dohodnu s paní komisařkou, na které odpovědi. Mulțumesc. Doar o secundă pentru a cădea de acord cu doamna comisar asupra uh, unor uh, întrebări și răspunsurilor la, pe care, întrebări la care să răspund eu sau domnia sa. Bun, atunci uh, o să răspund eu la tot care cred eu că țin de competența Consiliului în mod direct și uh, la alte chestiuni, la alte chestiuni va răspunde doamna comisar. Înainte de toate, domnul Van Nistelrooy, aș uh, Aș dori să știu care va fi uh, programul de uh, după acest uh, care, care va fi această perioadă care va fi programul de reacție la această perioadă excepțională iar în ceea ce privește uh, Cartea Verde și Cartea Albă privind uh, politica de coeziune teritorială. În ceea ce privește cartea Verde, care ar trebui să fie întocmită în timpul președinției cehe, iar în acest uh, cadru va trebui să fie desăvârșită această discuție, Cartea verde va trebui să, de, să se transforme într-o carte, verde, carte albă și astfel să Uh, fie propusă, să fie propusă. Cred că noi, cred că uh, nu este posibil ca, nu va fi posibil să aveți uh, acces la acest document în timp util, pentru că știți foarte bine care sunt termenele necesare pentru desăvârșirea unei cărți verzi. Deci, Uh, veți avea acest document în următorul mandat legislativ și se va continua această dezbatere. Această dezbatere continuă, o continuă pe cea a coeziunii teritoriale. Există doi vectori principali. În primul rând să vedem dacă principiul geografic pe care îl preferă mulți care provin din uh, anumite regiuni care astfel vor obține mai multe avantaje, noi, uh, alături de comisie și uh, cu, alături de diversi miniștri, am ajuns la concluzia că trebuie să Uh, există o întrepătrundere a diverselor politici, deci să se includă aceste date geografice ale regiunilor. Deci, în afară de chestiunea la care s-a făcut referire privind regiunile ultraperiferice, noi uh, trebuie să includem toate aceste aspecte, fiindcă toate regiunile mă rog, dacă ne luăm numai după aspectul geografic în ceea ce privește stabilirea regiunilor, avem regiuni ultraperiferice care diferă în ceea ce privește necesitățile de regiunile alpine, de pildă. Deci, dezbaterea privind Cartea Verde și care face obiectul la multe propuneri, noi am dorit să ducă la un acord care să cuprindă atât principiul geografic, deci să nu exclud acest principiu, dar și uh, celelalte principii care țin de preferințele noastre, fie că, fie că este vorba de principii politice care trebuie să fie aceleași pentru toate regiunile uh, pentru toate regiunile. Același lucru este valabil și pentru ocupare și pentru formarea profesională. Deci, aceasta trebuie să reprezinte una dintre ambițiile noastre centrale și comune alături de comisie, pentru ca lucrările privind Cartea Verde să fie desăvârșite în cadrul acestei președinții. Am mai existat o întrebare conform care, uh, dacă vom mai lansa un program la sfârșitul acestui program, s-ar putea să fie mai degrabă de vorba despre o întrebare adresată de comisie sau dacă acest program va fi modificat. Cred că doamna comisar vă este în, în, mai în măsură decât mine să vă răspundă la această întrebare. Părerea mea este vorba de un program care, de un nou program care se înceapă în 2013. Dacă aceasta e întrebarea, atunci, nu este posibil un acord asupra acestui program înainte de a fi examinat rezultatele uh, primului program, programul care se va fi încheiat în 2013. Ne-am întâlnit în uh, Marsilia și uh, se pare că toate statele membre sunt uh, reprezentate în acest, în acest consiliu, acest partid de lucru, care, acest grup de lucru care dorește să, exa, să examineze programele în desfășurare. Iar această activitate, iar activitatea sperăm în mod ideal să se încheie până la sfârșitul președinției cehe. Dar este nevoie de o schimbare de atitudine privind punerea în aplicare a programelor. E vorba de simplificarea acesteia. Dacă activitatea va fi benefică, atunci se, se vor pune bazele noi perioade de noului program de după 2013. Poate că se va ajunge la um, o, la o abordare echilibrată în ceea ce privește sprijinul acordat diverselor regiuni. Domnule viceprim-ministru, haideți să vedem cum procedăm. Răspundem, răspundem uh, întrebărilor uh, una câte una sau cum facem? Doamna comisar, doriți să răspundeți uh, întrebării privind fondul de solidaritate? Yes, so I, I'm sorry. I, uh, I would like to, to go through all your questions and uh, respond to... Da, uh, o să încerc să răspund uh, la întrebările care cred eu că mi se adresează mie. Domnul Van Nistelrooy Dumneavoastră ați făcut referire la campania Parlamentului European, întâlnirile cu cetățenii și vreau să vă spun că uh, la comisie și noi uh, și noi uh, ne pregătim pentru politica de coeziune, pregătim documente, materiale care să oglindească ce am reușit să facem noi prin această politică de coeziune pentru cetățenii în ultimul an și pregătim uh, dosare pentru statele membre pe care le vom, da, pe care le vom oferi europarlamentarilor care doresc să folosească aceste informații mai anunțit, uh, Vom uh, putea să vă oferim toate aceste informații de care ați avea nevoie. Sunt întru totul, sunt întru totul de acord că trebuie să facem mai mult. Iată de ce avem acest grup de lucru privind simplificarea și uh, Astfel um, am reușit să vă prezentăm rezultatele alături de președinție conform dorințelor și calendarilor dumneavoastră, pentru că alături de Consiliu vă, vă vom, vom prezenta rezultatele la sfârșitul lunii mai, dar încă uh, înainte de această dată vă putem prezenta care, um, care este situația. Dorim să mobilizăm statele membre pentru a vedea dacă putem amenda regulamentul, iar uh, acest lucru ar trebui să se întâmple cel târziu la uh, sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, e vorba de adoptarea acestei comunicări de către Comisie. Doamna Crel uh, s-a referit la locuințe sociale în contextul eficienței energetice. Aș vrea să subliniez faptul că acest amendament la uh, regulamentul FEDER nu se referă la um, locuințe sociale, ci la eficiența energetică în contextul uh, celui mai mare consumator energetic uh, care, pe care îl reprezintă sectorul locuințelor și este un efort de sporire a eficienței energetice și astfel de a-și duce contribuția la combaterea schimbărilor climatice, precum și la siguranța energetică conform uh, uh, conform acestui amendament, nu, acesta nu se referă doar la uh, locuințele sociale, ci la un procent de 4% pentru toate statele membre pentru a îmbunătăți eficiența energetică și pentru a folosi energiile regenerabile în sectorul locuințelor statele membre sunt cele care hotărăsc ce uh, fel de uh, locuințe vor uh, folosi pentru această nouă posibilitate. Nu avem fonduri noi, uh, ne folosim de alocările existente, de fondurile alocate existente, ci nu facem decât să transferăm uh, să transferăm cheltuieli aici, să schimbăm structura cheltuielii, pentru că, după cum știți, conform procedurii, uh, absorbarea fondurilor este foarte înceată și uh, nu putem uh, și este nevoie să pregătim întregul sistem pentru o strategie de audit, pentru adoptarea acestui sistem de către Comisie, astfel încât necesită timp, bineînțeles, și ceea ce vă propunem noi este posibilitatea uh, de a transfera o anumită parte a fondurilor care ar fi folosite treptat în a doua parte a perioadei, deci de a o transfera la plățile uh, la plățile în avans uh, în ceea ce privește cheltuielile din anul acesta și să se accelereze cheltuielile prin, cheltuielile prin reducerea sarcinii administrative și uh, Uh, asta prin toate acele amendamente ale, ale regulamentului care vor uh, înlezni situația IMM-urilor pentru ca acestea să fie mai puțin împovărate administrativ și să aibă la dispoziție mai multe fonduri pentru investiții și mult mai rapid. Ia, acesta este întreaga filozofie. În ceea ce privește În ceea ce vește programul, s-a pus în în, în în rânduri această uh, S-a ridicat în urmate rânduri această chestiune? Îmi cer scuze pentru a structura mai bine discuția. Aș dori să intervin aici. Pentru că s-au adresat unele întrebări privind locuințele privind procentul de 2% și uh, creșterea acesteia la uh, 4%. Deci avem 2 plus 4, ceea ce înseamnă că situația actuală este următoarea. Avem 2% în programe care pot fi alocate locuințelor, dar uh, situația diferă de cea a procentului de 4% pe care îl discutăm acum. Iar uh, acești 4% vor fi prelate din um, creditele date statelor membre pentru perioada de programare 2007-2013. Iar uh, această posibilitate este deschisă tuturor statelor membre. S-a pus o întrebare din partea verzilor uh, în acest sens. Cred că toată lumea va fi mulțumită pentru că am lansat acest program în contextul crizei energetice. Știm foarte bine că uh, Există lucrări de izolare a locuințelor care funcționează în ceea ce privește economisirea energiei. Deci se poate ajunge la la economisirea unei mari cantități de energie. Iată de ce considerăm că acest subiect este foarte important și va fi de ajutor tuturor. În primul rând, nu va trebui să construim noi centrale, iar în al doilea rând vom uh, reduce costurile uh, cetățenilor. Acest, această măsură de 4, uh, de 4% va fi acordată statelor membre, iar acestea pot uh, alege din uh, seria de programe pentru perioada de programare, iar statele membre uh, pot prelua aceste fonduri din, de la programele care sunt mai puțin folositoare din punctul lor de vedere. Iată deci cum se, de, se vor desfășura lucrurile. Deci această, acest 2% va rămâne în perioada de programare vorba de suma de 2%, care ține doar, care este doar pentru noi de state membre, dar, dar va fi uh, crescută la 4%. Iată în ceea ce privește locuințele. Foarte bine, încă 5 persoane au cerut cuvântul. Vă rog să fiți cu toții foarte conciși și succinși pentru ca toată lumea care a cerut cuvântul să poată vorbi. Domnul Brezina și vă rog întrebări cât mai concrete. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Întrebarea mea a primit deja un răspuns parțial din partea doamnei comisar și parțial uh, din partea domnului viceprim-ministru. Întrebarea mea se refera la soluția care a fost găsită pentru a promova economia de energie la locuințe. De aceea vreau să Vă mulțumesc și să îi mulțumesc domnului uh, Ciunec pentru răspunsuri. Domnul Stiller. Doamnă Stiller, mulțumesc. Domnule președinte, după cum știți, trecem printr-o criză economică la nivel mondial. Oamenii își pierd locul de muncă, iar noi trebuie să-i ajutăm pe oameni să se întoarcă pe piața muncii. Acesta este scopul fondurilor structurale. Ați vorbit despre eficiența energetică și prin această eficiență și prin modul în care o putem folosi putem crea locuri de muncă. Ar vrea să știu care credeți că este potențialul economiei ecologice. Uitați-vă ce se întâmplă în America când Obama are acest vis privind economia ecologică prin care vrea să creeze locuri de muncă. Cred că Asta ar fi o moștenire pe care noi am putea o lăsa. Ați vorbit despre locuințele sociale și despre faptul că nu există o definiție clară a acestora. Cred că este o rușine că în Uniunea Europeană nu avem o definiție a, energi- a sărăciei energetice, de exemplu. În ceea ce privește simplificarea și responsabilitatea, tragerea la răspundere, cred că trebuie să nu greșim aici. Uh, în ceea ce privește simplificarea, însă trebuie să ne asigurăm că banii contribuabilor sunt folosiți așa cum trebuie. Ce credeți despre procedura de audit în acest sens? Eh, Vă mulțumesc. Îi mulțumesc atât domnului viceprim-ministru și doamnei comisar pentru faptul că a venit la această comisie și pentru că ne-au făcut, ne făcut aceste prezentări. Dumneavoastră ne-ați vorbit care este viitorul politicii de coeziune, ne-ați vorbit despre planul de redresare economică, cum se poate contribui din perspectiva politicii regionale. În ceea ce privește planul de redresare economică, nu voi adresa întrebări, deoarece nu avem timp și deoarece mai târziu vom avea o dezbatere pe această temă. Însă aș vrea o întrebare care va fost deja pusă atât Consiliului cât și Comisiei. Uh, Credem oare că Parlamentul ar trebui să aibă un rol mai activ în acest sens? Noi suntem conștienți că ne confruntăm cu o situație dificilă și că e important să acționăm rapid, însă mă întreb dacă în procesul de a ajunge la un acord Parlamentul ar fi putut să aibă un, loc, un rol mai activ decât cel pe care îl are în momentul de față. Vreau să vă spun că eu sper că pe viitor uh, grupul de lucru existent în legătură cu procesele de simplificare a regulamentelor, deci sper că atât Parlamentul cât și Comisia noastră regii va avea un rol mai important decât cel pe care l-a avut până acum. În orice caz, uh, suntem conștienți că aceste inițiative trebuie puse în aplicare și cred că în momentul de față Parlamentul poate să își aducă contribuția pentru a înlesni aceste inițiative. În ceea ce privește Carta Verde și viitorul politicii de coeziune, Comisia Regii a Parlamentului European lucrează în acest domeniu. Avem un raport al domnului Val Nisteroi în acest sens, raport care a avut repercursiuni mari, deoarece peste 200 de amendamente au fost înaintate de către colegii din această comisie. Prin aceasta se vede câtă importanță acordăm cu toți acestei carte verzi. Ar vrea să-i cer Comisiei și Consiliului să îndeplinească așteptările care au fost generate în legătură cu această carte verde. Și cred că după ce perioada de, consultor de consultări se încheie, după ce toți actorii vor fi fost ascultați, atât Parlamentul cât statele membre, regiunile și societatea civilă, deci după ce toți aceștia au fost ascultați, eu sper că vom reuși să transpunem în practică ideile pe care le avem, conceptul pe care le avem în legătură cu coeziunea teritorială. Oamenii ne cer deja să dăm un conținut acestor politici, de aceea cred că e important să ne dăm seama că această politică de coeziune e pe cale de a se schimba. Regiunile ajung la o convergență, însă avem de multe ori probleme cu convergența intraregională. Există diferențe între regiuni, diferențe unor marcate, iar noi trebuie să adaptăm instrumentele financiare pe care le avem pentru a face posibil ca aceste diferențe între regiuni să se reducă din ce în ce mai mult. Domnul Arangoso, după care domnul Angelacas și încheiem. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să profit de ocazie, în primul rând, pentru a le mulțumi atât domnului Ciune cât și doamnei Hübner pentru munca dumnealor și pentru contribuția pe care și-o aduc la găsirea unor soluții rapide. După părerea mea, cetățenii europeni se așteaptă ca noi să acționăm, așa cum am făcut-o în situații asemănătoare de altfel. Rămân însă câteva întrebări și aș vrea să profit de această ocazie pentru a le menționa. În primul rând, s-a spus că obiectivul primordial constă în promovarea unui, unei uh, injectări de capital în economie, iar uh, eficiența energetică ar fi un domeniu. Am putea folosi, de exemplu, fondurile regionale, fondurile de coeziune în acest scop, din câte știu eu, aceste fonduri au fost folosite pentru proiecte similare. Deci am putea folosi federul pentru același scop, însă ar trebui să reprogramăm proiectele actuale și de, pentru asta ai nevoie de șase luni. Între timp, cum ne putem asigura că banii vor ajunge pe teren la timp? De asemenea, s-a menționat de mai multe ori că aceste eforturi pentru locuințe ar trebui să aibă ca obiectiv îmbunătățirea situației uh, zonelor defavorizate pentru a elimina existența ghetourilor, de exemplu. Iar țara mea, Ungaria, are mare nevoie de fonduri pentru acest scop. Întrebarea este cum putem implementa această propunere? Cum putem să adăugăm acest scop pe care tocmai l-am menționat la lista de obiective? În ultimul rând, în ceea ce privește Fondul Social European, de obicei sunt, fun- sunt finanțate doar anumite măsuri, însă să nu uităm că în momentul de față zeci de mii de oameni își pierd locurile de muncă și ajung pe stradă. Și cred că, după părerea mea, ar trebui finanțate și măsuri temporare. De asemenea, în concluziile Consiliului se vorbește despre cheltuielile de tip nesalarial, care ar trebui reduse, iar aceste reduceri ar trebui să fie înlesnite. Aș vrea să știu de ce în propunere nu este inclusă și această concluzie a Consiliului European. Am putea introduce din nou această declarație în propuneri? Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Ciunec și doamnei Hübner să le mulțumesc pentru prezentări și să le urez mult succes în timpul mandatului. Eu sunt raportor la, la modificarea regulamentului 1080. După părerea mea, direcția Consiliului și Comisiei de a modifica acest regulament este pozitivă, însă va trebui să avem în vedere criza excepțională prin care trecem. Am o întrebare. Eu m-am informat pentru a vedea cum regulamentul 1080 din 2006 a fost avut în vedere. Eu am văzut că procentul de absorpție în noile state membre este foarte scăzut, sub 1%. Credem noi că în, credem că peste că în două luni vom fi modificat regulamentul. Să vreau să știu ce program de monitorizare a punerii în aplicare va exista. Cum veți monitoriza asta? Cum veți convinge statele membre să aplice cât mai repede aceste măsuri? Deoarece noi dorim să nu pierdem timp, în primul rând vrem ca aceste fonduri să ajungă la cei care au nevoie de ele. Ar vrea de asemenea să știu cum ne veți informa pe noi, membrii acestei comisii, în legătură cu bunărea funcționarea acestui regulament 1080 pe 2006. Musím velmi rychle odpovědět na eh, Mulțumesc. Voi încerca să răspund uh, foarte rapid. Înainte nu am răspuns la întrebarea care se referea la relația între zonele urbane și rurale, spune domnul Ciunec. După părerea noastră, lucrurile stau în felul următor. În Europa sunt multe țări în care relațiile între cetățenii, între care raportul între zonele urbane și cele rurale este de 95 față de 5% sau 75-25 uneori. Noi trebuie să reușim ca uneori cetățenii să poată să continue să trăiască acolo unde se află în momentul de față, cu condiția ca nivelul lor de trai și nivelul de locuință să fie același, pentru ca oamenii să fie motivați să rămână acolo unde sunt, pentru ca ei să nu fie stimulați să se mute. Și nu e vorba doar de bani, e vorba și de anume opțiuni de viață. Atunci când treci la oraș, de exemplu, ai nevoie de 20 de minute pentru a ajunge la un spital sau la o clinică, pentru a te bucura uh, de aceleași condiții de îngrijire de care se bucură o persoană care trăiește la 100 de kilometri de oraș. Acestea fiind spuse însă, atunci când este vorba de nevoile de bază, acestea trebuie să fie acoperite indiferent de locul în care trăiești. Astfel, dorim ca relațiile, raportul dintre oraș și sat să fie echilibrate, cel puțin în măsura în care să se oprească exodul de la sat către oraș. Și în anumite țări am reușit să obținem acest echilibru. În alte țări există comunități satelitare în jurul orașelor, iar orașele sunt de fapt orașele sunt de fapt pe cale de a pierde cetățeni. Oamenii locuiesc în aceste localități satelit, deci nu în oraș. Noi dorim ca oamenii să aibă o calitate bună de trai, indiferent de locul unde locuiesc. Iar uh, acum, bineînțeles, ce, cum facem pentru a atrage statele membre la răspundere dacă nu implementează programele așa cum trebuie și dacă nu folosesc acest 4, acești bani, acest 4% dacă rezultatele sunt negative pe teren. Dacă un stat refuză să accepte fondurile, acesta trebuie tras la răspundere. E vorba, de exemplu, de fondurile pentru a readapta clădirile. Uh, E clar, trebuie să îi tragem la răspundere, însă nu este ușor întotdeauna să o faci. După părerea noastră, oferta pe care o avem, pe care o facem, este atât de bună încât nu are cum să fie refuzată. Statele membre vor profita de ea, vor profita de acest procent de 4% care a fost obținut în urma unui dialog uh, și prin aceasta îi răspund și deputatului ecologist care mi-a adresat o întrebare. Deci aceasta este una din uneltele pe care le avem, din viitoarele unelte de care vom dispune după 2013. Și din experiența actuală pot să vă spun că economiile de energie vor fi uh, favorizate. Deocamdată ne ocupăm de izolarea locuințelor, însă pe de altă parte subvenționăm uh, panourile solare printre altele și toate acestea pot intra în acest procent de 4%. Eu cred cu tărie că Europa va trebui să continue uh, cu aceste scheme de economisire de energie și e clar că va trebui să-și accelereze eforturile în această privință. Am auzit aici și critici în legătură cu faptul că Europa nu reușește să definească ceea ce sunt locuințele sociale, acest concept de locuințe sociale. După părerea mea, nu cred că există vreun deputat european care nu s-a ocupat niciodată de această problemă în cariera uh, lor aici la Parlamentul European. Cred că avem cu toții definițiile proprii în legătură cu locuințele sociale și eu cred că niciodată nu vom ajunge să avem o definiție comună a unui locuințele sociale. De ce? Deoarece diferitele regiuni au un nivel diferit și de aceea suntem o Europa regiunilor și de aceea în regiunile noastre avem venituri medii diferite, avem un procent diferit din venit care este cheltuit pe cazare. Și e clar că toate aceste lucruri vor avea o influență asupra modului în care noi definim ideea de locuință social, social și de aceea nu avem cum să ajungem la, la o înțelegere între noi. În eforturile noastre, de multe ori uh, am evitat să ajungem la o definiție, însă încercăm să ajungem la un acord fezabil. Și după părerea mea, o Europa unificată a viitorului, cu 27 de țări, cu regiuni diferite. La un moment dat, va reuși să aibă o dezvoltare mai echilibrată. Și odată ce nivelul de dezvoltare va fi mai asemănător între regiuni, e bine, cred că atunci vom putea ajunge la o definiție comună a locuințelor sociale. Ar vrea să-i mulțumesc doamnei Perez pentru întrebarea în legătură cu Cartea Albă. Doamna comisar se ocupă foarte mult de această Carte Albă și țin să-i mulțumesc pentru aceasta. După părerea mea, a fost nevoie de foarte mult curaj pentru a încerca să definim provocările cu care ne confruntăm și pentru a le oglindi în această carte arbă. Vom vedea, bineînțeles, care vor fi rodurile, care va fi rodul acestor eforturi peste trei luni când vom uh, discuta despre această carte albă și când vom încerca să ajungem la un acord. Aș vrea de asemenea să răspund la întrebarea adresată de către doamna Bobosicova, Bobosicova în legătură cu evoluția acestei politici după 2013. Eu, cre- eu sunt ferm convins că va evolua diferit față de ceea ce credeam în urmă cu jumătate de an. Da, și asta deoarece provocările cu care ne confruntăm sunt deosebit de importante. Gândiți-vă la independența energetică care este atât de necesară încât uh, nu avem cum să nu avem, să nu luăm în considerare toate aceste elemente în politicile noastre viitoare. De asemenea, cu acest uh, nou, cu anul nou au apărut noi provocări și de fiecare dată când vorbesc cu colegii mei, îmi dau seama că mentalitățile noastre sunt pe cale de a se schimba. În eforturile noastre încercăm din răsputeri să ajungem la un nivel mai echilibrat pentru regiune, să ne dăm seama de multe ori că prin aceste politici trebuie să vizăm independența Europei. Cât despre întrebarea adresată de către deputatul din Ungaria, Poate că răspunsul meu nu vă va mulțumi. Dumneavoastră m-ați întrebat dacă Fondul Social European va, poate fi folosit pentru plăți indirecte. Atunci când s-a pus această întrebare, a existat un dezacord fundamental. Ungaria a fost practic de una singură. A fost lăsată de una singură și ar fi greșit uh, să vă dau uh, speranțe pentru ceva ce nu are cum să se întâmple în viitorul apropiat motivul este că nu avem decât o anumită sumă de bani în Uniunea Europeană. Și, ca urmare, acest procent de 4%, chiar plățile în avans, acel, proiect de 2, acel procent de 2,5% și 2% în plus pentru noile state membre, toate aceste fonduri vin din alocările pe care le avem, iar bugetul disponibil nu se va schimba mă opresc deocamdată aici. Poate că am uitat uh, să răspund la anumite întrebări, însă doamna comisar sigur va răspunde. Da, în ceea ce privește absorpția fondurilor și perspectivele financiare în momentul de față, noi măsurăm capacitatea de absorpție prin niște măsurători primitive și anume plățile intermediare, deci ne, care se bazează pe rambursare. Și e normal că în momentul de față prin plățile intermediare care se fac după evaluarea de, de respectare, de... e clar că procentul este destul de scăzut. Și asta ne arată că sunt niște politici bazate pe rambursare cu plăți în avans. Și atunci când avem plăți în avans, dacă adoptăm această schimbare de regulament, între 2007, în 2007, 2008 și 2009, în UE 15 vom avea 7,5% din fondurile alocate și 9,5% în cazul noilor state membre. Și în total ar fi vorba de 30 de miliarde de euro. Deci noi încercăm, așa cum a spus domnul Jean-Marie Bopi, ca aceste plăți în avans să nu rămână în trezorerie, și ci să ajungă la utilizatorii finali pentru a promova investițiile. Asta depinde de țară, deoarece e vorba de regulamentele naționale și noi nu avem puterea juridică pentru a pune, pentru intrarea în vigoare a acestor măsuri în statele membre, să deocamdată discutăm pentru a vedea cum pot fi folosite aceste plăți în avans uh, în așa fel încât să contribuim la creșterea investițiilor și pentru ca acești bani să ajungă la beneficiarii finali. În al doilea rând, sunt de acord cu doamna Garcia Perez. Ne-am cam grăbit, am încercat să reacționăm cât mai rapid uh, la criză și Comisia a adoptat uh, foarte rapid uh, acest regulament, însă ne-am dat seama că existau lipsuri, am încercat să remediem acest lucru, dar ne-am dat seama că e util să lucrăm împreună pentru a ajunge la un rezultat mai bun. În acest context aș vrea să vă spun de asemenea că munca Consiliului din decembrie la nivel de coreper a dus la adoptarea uh, neoficială a unui regulament înainte de Crăciun, iar astăzi Consiliul a votat în favoarea schimbării acestui regulament pentru a putea trece la procedura de autorizare, de acord. Asta ne arată clar că și la Consiliu lucrurile avansează repede și dacă vom coopera bine noi între instituții, acest regulament va putea fi adoptat. Următorul lucru pe care vreau să-l menționez, potențialul oferit de o economie mai ecologică. După părerea mea, e o chestiune importantă, deoarece deocamdată vorbim doar de schimbarea climatică, de nevoia de a atenua și de a împiedica schimbarea climatică, să nu vorbim despre oportunitățile de afaceri generate de această transformare a economiei noastre. Vom avea politici, vom hotărâ să alocăm 9, am hotărât să alocăm 9 miliarde de euro în urmă cu 3 ani pentru energia regenerabilă și pentru eficiența energetică și am început deja să contribuim la crearea de noi oportunități de afaceri. Avem o conferință în nordul Suediei în legătură cu aceste noi oportunități prin politica de coeziune, prin această transformarea economiilor noastre. Deci trecem într-o etapă superioară și sunt de acord cu dumneavoastră. Simplificarea nu înseamnă nerespectarea regulilor bugetare, nu înseamnă o relaxare a controlului bugetar. Nu, nu acesta este obiectivul simplificării. E clar că simplificarea reduce potențialul deoarece de multe ori procedurile complexe și complicate creează greșeli atunci când e greu să înțelegi lucrurile. Însă, după părerea mea, vom contribui la reducerea nivelului de eroare, însă regulile bugetare vor fi respectate în continuare prin abordarea noastră. Ca să-i răspund domnului din Ungaria, domnului deputat din Ungaria, am un comentariu general. Vorbim despre regulament, Consiliu, Parlament. Există și un regulament al Comisiei care va fi modificat după ce acest regulament va fi modificat. Și, ca urmare acestor amendamente, vom vedea care este potențialul de simplificare și de modificare a regulamentului Comisiei. Știu că există anumite aspecte care vă interesează direct în acest regulament. În ceea ce privește fondul social, dacă am înțeles bine, atitudinea statelor membre și a comisiei, a celor care se ocupă de fondul social, este de a ajunge, de, în ceea ce privește finanțarea costurilor nesalariale. Asta ar însemna o schimbare radicală a filozofiei fondului social. Nu știu ce se va întâmpla pe viitor? Nu știu dacă ei vor putea prelua această idee. Deocamdată s-au concentrat mai mult pe accelerarea folosirii acestui fond, nu neapărat pe filozofia acestui. În ceea ce privește reprogramarea, ca să-i răspund la, ca să răspund la întrebarea anterioară, da, noi suntem gata să deschidem, să lansăm programele, deoarece există state membre care nu s-au uh, accentuat, care nu au pus accentul suficient pe anumite probleme. Noi încercăm să acționăm cât mai repede, însă nu dorim să schimbăm în mod radical calea pe care am pornit. Deci noi vrem o Europa, o economie mai competitivă, mai ecologică, mai inovatoare. Deci nu vrem să renunțăm la această provocare, însă vrem să vedem cum vom îmbunătăți impactul asupra IMM-urilor, mai ales asupra infrastructurii, mai ales a infrastructurii energetice. Vom discuta cu statele membre, cu autoritățile relevante și vom lucra împreună. Eu am menționat cinci regiuni pe care le-am vizitat în ultimele 10 zile. Asta am făcut anul acesta, însă în total am vizitat 240 de regiuni din 271. Problema nu e că doar 5 regiuni sunt de acord. Am fost în toate unitățile geografice și fiecare regiune, fiecare autoritate știe care este potențialul. Unii însă nu au hotărât să provocare, așa cum spunea domnul ministru, este să convingem statele membre să folosească această șansă pe care noi am creat-o. Dumneavoastră înși vă va trebui să fiți activi în această privință pe teren, să vorbiți cu autoritățile locale pentru ca ei să preia aceste măsuri. Vom face programarea cât mai repede cu putință, colegii mei sunt gata să o facă, însă în multe țări programele operaționale sunt strategice, nu sunt niște documente detaliate neapărat. Deci noi încercăm să păstrăm aceste programe, însă acestea nu sunt necesare peste tot. De exemplu, au existat țări care au cerut prelungirea acestor programe – și în prima jumătate a anului vom vedea investiții făcute în urma acestui program actual. Însă e clar că e nevoie de reprogramare în alte cazuri, în anumite cazuri. Foarte bine, vă mulțumesc, spune domnul președinte. Am uh, depășit timpul prevăzut pentru această dezbatere, însă cred că a meritat și de aceea vreau să vă mulțumesc domnule Ciunec și doamnă Hübner și aici încheiem acest punct de pe ordinea de zi, trăgând următoarea concluzie. Acum vom avea un prim schimb de opinii în legătură cu rapoartele privind reforma regulamentelor legate de fonduri și avizul către Comisia de Ocupare privind reforma regulamentului privind fondul social european. Dacă și dumneavoastră sunteți de acord da, și dacă coordonatorii sunt de acord în această după-amiază, deci noi prevedem ca votul să poată avea loc într-o reuniune extraordinară din 9 martie, pe care o vom convoca pentru data de 9 martie. Astfel vom respecta calendarul formulat de Consiliu și Comisie. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici.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 discuția asupra fondurilor pentru de Dezvoltare Regională. Raportarea îi dă cuvântul. Mm, realmente... Mulțumesc, spune doamna Garcia Perez. La punctul anterior am putut deja să dezbatem în legătură cu aceste propuneri care ne sunt prezentate pentru a modifica regulamentele din cauza crizei prin care trecem. De aceea am spus, în primul rând, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am spus în primul rând că această comisie este dispusă să participe într-un mod la inten- mai intens la aceste propuneri. Deci ne-ar fi plăcut să participăm. Acum, în momentul de față, nu putem să venim cu foarte multe propuneri. În ceea ce prește modificarea de regulament general, aș vrea să vă spun că este un proiect de aviz conform, deci nu, nu avem nici posibilitatea și nici capacitatea, chiar dacă am dori și chiar dacă am fi cu toții de acord, să includem în vreo schimbare la această modificare de regulament. Singura posibilitate pe care o are Parlamentul deci dacă ne dăm sau nu avizul. Așa cum spunea doamna Hübner, doamna comisar, a fost surprinzător să vedem cât de rapid au ajuns statele membre la un acord privind această modificare de regulament, care are ca scop accelerarea posibilității ca statele membre să execute dezvoltarea și gestionarea acestor fonduri, atât a fondului de coeziune cât și a fondului de dezvoltare regională, prin ampliarea plăților în avans prin uh, căutarea de noi posibilități de gestionare a fondurilor. De asemenea, este vorba despre simplificare pentru a preciza condițiile în care anumite cheltuieli pot fi considerate ca fiind plătite. De asemenea, este vorba de ajutoarele de stat, despre ajutoarele către marile proiecte, se uh, vorbește despre o creștere a plăților în avans. E clar, dacă ar trebui să dezbatem, e clar că unii am fi mai de acord cu anumite puncte. De asemenea, mulți dintre noi ar dori poate să includă anumite modificări care ar înlesni obținerea acestui obiectiv de mobilizare a gestionării fondurilor de exemplu, să modificăm tot ceea ce ține de audit și să căutăm un echilibru între transparența gestionării și posibilitatea de accelerare a execuției acestora. Însă nu cred că ar avea vreun rost să lansăm această dezbatere, dat fiind că noi nu putem decât să spunem un lucru, dacă suntem sau nu de acord cu modificarea acestui regulament. Cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să ne dăm avizul conform. E clar că această modificare de regulament are cum să se îmbunătățească și doamna comisar ne spunea că există un grup de lucru pentru a vedea dacă se poate simplifica sau îmbunătăți regulamentul. Însă, deocamdată, noi trebuie să facem față unei situații externe și de aceea cred că trebuie să acționăm în mod responsabil, așa cum am spus și mai înainte. Deci noi nu trebuie să uh, punem un obstacol. Această modificare de regulament trebuie să se facă cât mai repede cu putință, statele membre trebuie îndemnate să fie responsabile, să facă uh, tot posibilul pentru a pune în aplicare această modificare. Deci noi trebuie să facem tot posibilul ca Europa să poată într-adevăr să, să poată într-adevăr um, să facă față actualei crize economice și să-i atenueze efectele. Vă mulțumesc, doamnă Perez, doamne Garcia Perez. Cred că acest raport este foarte important. Însă astăzi suntem la un prim schimb de opinii și profit de ocazie pentru a vă da câteva indicații. În februarie va trebui să prezentăm raportul și îl vom vota în luna martie. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Eleva. Domnule președinte, ca raportarea grupului meu la acest raport, voi repeta oarecum ceea ce a spus doamna Garcia Perez. Cred că nu este cea mai bună procedură în acest caz, deoarece noi nu avem posibilitatea să înaintăm amendamente. Am ascultat-o pe doamna Hübner astăzi, eh, am auzit cum ei a exprimat dorința Consiliului și a Comisiei de a reacționa rapid și de a încuraja de a încuraja pe cei care uh, încearcă să găsească o soluție optimistă și rapidă acum când trecem prin această criză financiară și economică. Deși procedura ne impune să spunem da sau nu uh, acestei propuneri venite de la comisie, eu sunt totuși de părere că ar trebui să acceptăm faptul că propunerile comisiei sunt suficient de bune și să acceptăm faptul că se îndreaptă în direcția cea bună. Ne permit să reacționăm cât mai rapid și ne permit să demonstrăm că politica de coeziune este un instrument foarte bun de care dispun statele membre. Așa cum am spus, aceste propuneri au ca scop modificarea procedurilor și accelerarea utilizării fondurilor. Și aceasta se face prin mobilizarea tuturor instituțiilor financiare europene, Banca de Investiții Europeană, de exemplu, și toate acestea se fac în numele politicii de coeziune. Eu cred că trebuie să recunoaștem că ne aflăm pe calea cea bună Și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că aceste propuneri se referă și la planul de redresare economică. De aceea, în numele grupului meu politic, aș dori ca noi să sprijinim această propunere. Dankeschön, Frau Jeleva. Mulțumesc, doamnă Jeleva. Doamna Stilova are cuvântul acum. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului și comentariilor făcute de antevorbitoarea mea. Doream doar să clarific ceva, pentru că știu că e foarte frustrant pentru noi acest lucru. Vrem să avem mai mult timp, dar timpul este limitat. Dar atunci când discuți cu oamenii de pe teren despre structur fondurile structurale, una dintre chestiunile despre care discută um, este intervenționismul. De exemplu, dacă avem 45% din bani care vin de la Europa, 55% trebuie să vină de la statul membru respectiv. Diferența între a schimba 55% finanțare europeană, 45% cofinanțare de la statul membru respectiv, ă, această diferență poate să lanseze anumite proiecte care înainte nu erau posibile. Credeți că fondurile structurale, credeți că această schimbare poate într-adevăr să uh, facă diferența și să creeze niște locuri de muncă pentru că avem nevoie de acest lucru. Am discutat de asemenea cu uh, cei care au afaceri mici și îmi spun că în momentul de față este foarte, foarte greu să găsești bani pentru a lansa o afacere care să creeze locuri de muncă. Deci vreau să întreb pe Irace dacă ea crede că această propunere va ajuta pe cei uh, care folosesc fondurile structurale în această perspectivă. Uh, știu că trebuie să um, trebuie să um, mergem mai departe cu această propunere și mulțumesc lui Irace pentru uh, raportul său. Dankeschön, Frau Stieler. Uh, Frau Kallenbach. Mulțumesc, doamna Kallenbach, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am foarte